Buenas tardes a todos. Bună ziua! Începem reuniunea Comisiei de Petiții din această după-amiază. Bine ați venit! Aș vrea să încep sesiunea cu comunicările de la reuniunea coordonatorilor de azi dimineață. În această reuniune s-au luat următoarele decizii. În ceea ce privește ordinea de zi de luna februarie, Ordinea de zi de luna februarie a fost adoptată cu includerea unei uh, uh, petiții din Taranto. În plus, uh, um, mai multe petiții au fost retrase de pe de zi din februarie și au fost incluse pentru luna martie, iar petiția cu privire la Slovacia nu va mai fi dezbătută luna martie pentru că vom aștepta să se termine mai târziu alegerile din Slovacia. irán en la agenda de abril. La... Petițiile pe care le veți vedea în dosarele dumneavoastră vor fi tratate în luna aprilie. Um, iar în ce privește întrebarea cu solicitare de răspuns oral, s-a hotărât că aceasta va fi consemnată împreună cu Comisia Jurii și de asemenea vom aștepta rezultatul lucrărilor grupului de lucru um, pe tema drepturilor copiilor și va, um, odată ce vom ști care este rezultatul de la acest grup de lucru, vom încerca să redactăm și un proiect de rezoluție. În ceea ce privește rapoartele și avizele, socialdemocrații se vor ocupa de un aviz pentru LIBE, situația drepturilor omului din Uniunea Europeană. În ce privește planul de lucru pentru 2016, programul de lucru pe 2016 al Comisiei Europene, avizul din partea Comisiei noastre va fi redactat de doamna Cabezon. Dar încă mai uh, așteptăm uh, niște informații din partea uh, conferinței președinților. Am discutat și despre audierile publice, mai ales audierea publică în ce privește drepturile fundamentale. Aceasta va avea loc în curând. De asemenea, audierea despre cetățenie europeană de pe 15 martie și am confirmat termenele limită pentru propunerile de audieri publice și pentru uh, misiunile de constatare la fața locului astfel încât să stabilim programul de lucru pentru a doua jumătate a anului 2016. Termenul limită este data de 4 februarie, deci următoarea reuniune a coordonatorilor și apoi, prin intermediul procedurii înscris, vom adopta aceste noi propuneri. Ne dorim să organizăm în fiecare an o audiere pe tema persoanelor cu handicap și de asemenea să organizăm vizite în locuri uh, cheie din Uniunea Europeană unde există uh, situații dificile pentru copii, mai ales copiii din rândul refugiaților și imigranților. Cum spuneam, uh, vom adopta procedura în scris și de asemenea, până pe 4 februarie puteți să trimiteți propuneri, coordonatorii apoi vor hotărâ. În ce privește vizita din Irlanda, trebuie să trimiteți propunerile dumneavoastră de participare până pe 16 februarie. Celelalte puncte au fost amânate până la reuniunea din februarie sau erau doar cu scop informativ. În ce privește procesele verbale de pe 12 și 13 noiembrie, dacă nu aveți obiecții, putem să considerăm că acestea au fost adoptate. Acum trecem la petițiile de pe ordinea de zi de astăzi. Știți că punctul ce privește recunoașterea hotărârilor uh, transfrontaliere a fost amânat. Începem cu petiția din Polonia a doamnei Caterina Petițca, douăzeci și și uh, 24, 49. Și am să dau cuvântul domnului Cristof Belus, care va vorbi în numele petiționarilor. A, l-am văzut. Bine ați venit! Vă rog frumos să aveți cuvântul pentru 5 minute. Witam wszystkich serdecznie. Złożyłem tutaj petycję. Zwracam się z, rządem. Bună ziua, stimate doamne, stimați domni. Am depus, am înaintat o petiție prin care solicit, practic, interzicerea utilizarea biletelor la ordin. În 2008 am fost angajat într-o fabrică de, care producea ferestre, geamuri. Mi s-a spus că trebuie să semnez un bilet la ordin în alb pentru eventualitatea în care voi uh, produce prin acțiunea mea uh, vreo pagubă în valoare de peste 5.000 de euro. Mai apoi, la finele contractului meu de muncă, biletul la ordin semnat în alb urma să fie returnat uh, pe adresa uh, domiciliului meu. Doamna președintă, între, uh, întrerupe, uh, există o problemă cu interpretarea, se pare. haideți să mai încercăm o dată. Cine știe, poate am reușit să rezolvăm totul între timp. Puteți continua. Așadar, respectivul bilet uh, la ordin trebuia să îmi fie returnat. Asta nu s-a întâmplat însă. A trebuit să trimit în judecată firma la care lucrasem și uh, obiectivul acțiunii demarate de mine era acela de a recupera biletul la ordine, la, la ordin. Uh, proprietarul fabricii susținea că a distrus respectivul bilet la ordin. Însă eu nu am nicio dovadă în sensul acesta. S-ar putea ca respectivul uh, individ să vândă biletul la ordin pe care îl semnasem eu. În anul 2011, uh, instanța s-a pronunțat. În sentința pronunțată, uh, se spunea clar că, conform codului muncii din Polonia, genul acesta de bilete la ordine era uh, și este în continuare interzis. Genul acesta de documente nu pot, pot fi folosite de către angajatori pentru a acoperi eventualele pagube uh, rezultate în urma activităților angajaților. Curtea Supremă de Justiție spunea clar că regulile din codul muncii polonez uh, nu cuprind uh, prevederi care să se refere la biletele la ordine, la ordin. Însă, din păcate, genul acesta de instrumente sunt folosite de către angajați agricultorii din uh, Polonia. Aceste instrumente pot fi uh, folosite pentru a-i obliga pe angajați să achite eventualele uh, pagube rezultate. Din nou, repet, conform legislației din Polonia, genul acesta de instrumente este interzis, însă, din păcate, instrumentul este folosit, astfel încât angajații care se văd în situația obligați, practic, se văd obligați a semna genul acesta de bilete la ordin, sunt obligați să dea în judecată angajatorii care folosesc instrumentul. Angajatorii care uh, își obligă angajații să semneze astfel de bilete pot, de asemenea, să vândă respectivele bilete unor persoane terțe care pot să depună uh, Uh, presiune asupra angajatorilor care au vinovat genul acesta de bilet. Repet, nu există niciun fel de prevedere în legislația germană, ca, uh, poloneză, îmi cer scuze, care să atesteze validitatea genul, genului acestuia de bilete. Însă, practica este una curentă legislația poloneză prevede alte instrumente pentru acoperirea eventualelor pagube cauzate de către <coughs> angajați. Chiar dacă angajatorii uh, acoperă mm, cheltuieli uh, implicate de funcția îndeplinită de un sau ocupată de către un angajat, respectivul angajator nu are dreptul să ceară uh, semnarea unor bilete la ordin. Deci, uh, acest instrument este unul curent. El este însă interzis Această evoluție de pe piața muncii ne duce într-o situație în care angajații care doresc neapărat să obțină un loc de muncă să văd obligați să semneze genul acesta de, de documente fără să știe care sunt consecințele acestui gen de acțiune. Uh, Practica este una foarte extinsă pe piața muncii din Polonia și iată, angajatorii se găsesc în situații în care sunt pur și simplu exploatați de angajatorii lor. Angaja, angajații în, în, sunt obligați să dea în judecată eventual angajatorii care practică genul acesta de uh, de, uh, sau folosesc genul acesta de instrumente, dar, bineînțeles, uh, procedurile judiciare sunt foarte costisitoare. Iată, vedem uh, o situație dezavantajoasă pentru angajat, angajați, prin urmare cer interzicerea utilizarea, utilizării genului acestuia de bilete la ordin. Doamna președinte, acum dăm cuvântul reprezentanților comisiei. Cred că avem un studiu pe tema aceasta pe care, iată, puteți să-l prezentați. Thank you very much for inviting me to this. Mulțumesc foarte mult, stimați eurodeputați, vă mulțumesc că m-ați invitat la această regiune. Aș dori să spun că uh, reprezintă aici uh, un aviz juridic uh, neoficial, deci nu e vorba, nu e vorba de, un, uh, de un aviz juridic oficial care poate fi oferit doar de serviciul juridic al Parlamentului. Aș dori să vă prezint câteva aspecte succint. În primul rând, partea juridică legată de folosirea acestor bilete la ordine în Polonia, apoi, în al doilea rând, competențele Uniunii Europene, de ce Uniunea Europeană în conformitate cu tratatul poate face ceva în acest caz și uh, apoi o prezentare a unui studiu sau uh, a unor studii efectuate de uh, Serviciul de Cercetări al Parlamentului la cererea eurodeputaților pe acest subiect. Așa cum a explicat uh, petiționarul, aceste schimburi de scrisori, deci uh, e vorba, deci de bilete la ordin, sunt uh, reglementate de către uh, regulamentul 296, iar în legislația poloneză sunt ca niște cecuri în alb. Deci angajamentul poate să acorde unui debitor o sumă de bani pe care el trebuie să le plătească înapoi. Uh, apoi uh, aceste uh, bilete se pot transfera și ultimul la, acest, la capătul acestui lanț poate să dea în judecată pe debitor și nu există totuși niciun fel de relație juridică între ei și așa cum spunea și petiționarul, cel care are de suferit este angajatul și Uh, el este cel care trebuie să um, facă demersuri uh, juridice pentru a recupera uh, acești, aceste bilete la ordin. Codul muncii din Polonia nu reglementează acest subiect în mod explicit. Nici nu permite, dar nici nu interzice astfel de practici. Timp de mult timp, Curtea Supremă de Justiție din Polonia a permis astfel de schimburi Uh, a fost în anii 80, în perioada comunistă, când uh, tribunalele le-au permis aceste practici și uh, a continuat să, în mod tacit, să aprobe astfel de practici în mod implicit. Uh, când s-a constatat că aceste tipuri de schimburi se folosesc și în uh, domeniul muncii, în câmpul muncii, deci un angajator uh, îl obligă pe un angajat să semneze astfel de bilete la ordine, deci când s-a constatat acest fenomen s-a spus că se încalcă legislația poloneză dar um, în presă și, așa cum a spus și petiționarul, această practică, din păcate, nu a luat sfârșit. Trebuie să spunem că decizia uh, curții din 2011 uh, nu este uh, o sursă de lege obligatorie, deci antecedentele penale nu sunt obligatorie în Polonia și nici măcar nu obligă la vreo decizie, nici măcar Curtea Supremă de Justiție. Deci interzicerea acestor bilete la ordin în domeniul muncii nu este reglementată în orice, în orice caz, nu în mod oficial. Mai mult, această practică, chiar dacă, dacă pornim de la principiul că în conformitate cu codul muncii această practică este uh, ilegală, această practică este totuși uh, legală sau rămâne uh, legală în conformitate cu uh, contractele civile, așa numite, deci contractele civile de angajare. Foarte mulți oameni sunt angajați sub acest, această formă de contract în Polonia. Și dacă cineva este uh, Uh, angajat în conformitate cu un astfel de contract uh, civil, se folosește un uh, așa numit mandat în legislația poloneză. Și deci, în acest domeniu, biletele ordin sunt total legale. Acum aș dori să mă refer la competențele Uniunii Europene. După cum știți, Uniunea Europeană are competențe împărțite, deci trebuie să aibă în anumite domenii dreptul să intervină. În ceea ce privește protecția angajaților <coughs> în uh, speța, în uh, petiția respectivă, mai ales legată de contractele de muncă, Uniunea Europeană are o competență explicită în conformitate cu articolul 153 din tratat. E vorba de o competență de sprijinire suplimentară, însă Articolul 153 aliniatul 2 în mod explicit permite Uniunii Europene să uh, emită directive care să ceară uh, norme minime uh, de implementare. Așa cum se întâmplă de obicei în acest domeniu al competențelor de sprijin, Comisia ar putea chiar să emită o recomandare. Uh, dar, în orice caz, ce e clar este că Uniunea Europeană are competențe în acest domeniu. Însă trebuie să subliniem că, în acest uh, domeniu, Uh, se aplică procedura legislativă specială, e nevoie de unanimitate, iar Consiliul și Parlamentul sunt doar consultate. Totuși există o clauză de tip pasarelă în tratat care uh, permite uh, să se treacă la procedura legislativă ordinară dacă Consiliul hotărăște cu unanimitate de voturi. În fine, nu trebuie să uităm că principiul subsidiarității și al proporționalității se aplică, ceea ce înseamnă că uh, dacă Uniunea Europeană intervine, atunci uh, uh, ar trebui să fie o justificare, deci că situația nu se poate uh, rezolva la nivel național, că intervenția Uniunii Europene ar duce la soluționarea problemei și deci măsurile nu trebuie să fie disproporționate sau nu trebuie să depășească articolele care sunt obiectivele stipulate la articolul 153. Carta drepturilor fundamentale intervine și ea pentru că această practic, practică de a folosi uh, bilete la ordin uh, ar putea fi văzută ca o încălcare la uh, dreptul demnității lucrătorilor sau a dreptului de apărare, pentru că angajatul ajunge într-o situație de, de ce dezavantajată. Bineînțeles că uh, carta se uh, referă mai ales la instituții când trebuie să aplice legislația europeană, dar dacă o instituție europeană hotărăște că trebuie să ia uh, măsuri, atunci trebuie să țină cont de drepturile care sunt uh, uh, stipulate prin cartă. În fine, în următoarele trei minute, aș dori să vă prezint rezultatele uh, unui uh, studiu comparativ pe care l-am uh, uh coordonat uh, Uh, e vorba de uh, situația din 11 state membre, s-a analizat situația de acolo pentru a vedea dacă astfel de situații precum cea din Polonia apar și acolo. Am uh, cercetat situația mai ales în țări din Europa de Vest, Franța, Germania, Italia, orgările de jos, Spania, Regatul Unit, dar și din sudul și estul Europei, Bulgaria, Lituania și România. În ceea ce privește statele eh, membre vechi, se pare că această practică nu e în vigoare. Eh, tribunalele întotdeauna încearcă să eh, verifice dacă drepturile lucrătorilor sunt apărate și în unele țări chiar nici măcar nu se știe de ce e vorba, nu există o astfel de practică. S-ar putea ca Regatul Unit să se, să se confrunte cu o situație asemănătoare pentru că în anumite condiții legislația englezească permite angajaților să uh, își dea acordul la pagube în uh, lichid. De exemplu, avem uh, cazul Clive uh, Link versus Brila. O persoană a semnat un contract prin care se angaja că dacă uh, Uh, își uh, dă demisia sau părăsește înainte, uh, locul de muncă înainte să, ca contractul să expire, își pierde dreptul la salariu. Persoana respectivă și-a dat demisia cu câteva luni înainte ca contractul să expire Ehm, ehm, nu i s-a plătit uh, salariu, a dat în judecată angajatorul, dar l-a pierdut pentru că legislația englezească o permite. Se pare că o permite acest lucru. În ceea ce privește statele membre din Europa de și Europa Centrală, în Bulgaria ehm, se pare că există o astfel de practică a biletelor la ordin, Există cazuri în care se folosesc aceste bilete în relațiile de muncă și, într-adevăr, au fost situații în care angajatorul a câștigat în detrimentul angajatului. E o situație care a apărut încă o dată în Bulgaria. Și o practică asemănătoare are loc și în Lituania și Letonia, mai ales în Lituania, Mm, cred că ar trebui să uh, analizăm mai bine situația pentru că se pare că există posibilitatea de a, avea, de a semna un contract cu, uh, uh, cu răspundere totală. Deci se investează pur și simplu povara uh, uh, dovezii. De asemenea, Letonia există, în conformitate cu legislația civilă, uh, un fel de acorduri care pot fi uh, semnate în paralel cu contractele de muncă, dar în orice caz tribunalele sunt uh, sceptice. Deci, în concluzie, acest subiect nu e reglementat la nivelul Uniunii Europene, deci nu există niciun fel de bază pentru o procedură de nerespectare a legii, de infringement, dar Uniunea Europeană are competență în conformitate cu articolul 153 din tratat și uh, uh, această practică apare în mai multe state membre, nu numai în Polonia, ci și în Bulgaria și într-o parte din statele baltice. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult uh, pentru această explicație extrem de cuprinzătoare și detaliată. Din partea Comisiei Europene, Miriel Ghin, uh, de la DG Employment, aveți cuvântul pentru 5 minute, vă rog. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc celor doi petiționari pentru faptul că au atras atenția Comisiei Europene asupra acestui fenomen și mulțumim Parlamentului pentru faptul că ne-a pus la dispoziție asemenea analize comparate. Nu mai revin asupra caracteristicilor acestor bilete la ordine. Înțelegem că în anumite condiții, în funcție de buna credință a angajatorului, aceste bilete la ordin pot să fie ca un fel de sabia lui Damocles care atârnă asupra capului uh, angajaților, mai ales atunci când ei se află la sfârșit de contract. Și uh, ei uh, s-ar putea să fie obligați să renunțe la o serie de drepturi din cauza existenței acestor bilete la ordin. Constatăm totuși, așa cum ați spus și dumneavoastră, că nu există un instrument comunitar care să se ocupe de aceste chestiuni. Există chiar o adevărată problemă cu subsidiaritatea pe această temă și în Polonia mm, circulă acum uh, această um, tendință de a interzice aceste practici. Oricum, pentru noi este o competență națională. Autoritățile din Polonia trebuie să dea posibilitatea autorităților competente, inspecția muncii sau alte autorități și inclusiv uh, instanțele, trebuie să ia măsurile care se impun pentru că această practică, care a fost uh, <clears throat> desemnată ca fiind ilegală, să nu mai fie folosită, dar încă o dată el ține de răspunderea autorităților naționale. Noi am mai spus că, din motivele mai suscitate, Comisia Europeană nu are cum să intervină și astăzi nu au primit un mandat ca să vorbesc despre competența comunitară, deoarece ar fi nevoie de o analiză a um, necesităților. Trebuie să știm ce obiectiv vrem să atingem atunci când facem analiza juridică, pentru că documentele care ne-au parvenit recent <coughs> propun mai multe articole drepte mei juridic. Dar eu nu pot să mă pronunț astăzi. Oricum, mi se pare că e vorba despre niște practici minoritare în UE, deși pentru fiecare persoană afectată, e evident că e vorba de daune personale importante. Mulțumesc. Mulțumim. Acum dau cuvântul doamnelor și domnilor deputați. Doamna Pitera. Przewodnicząca, że jest to nielegalne. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici uh, e miezul problemei. Genul acesta de practici sunt și legale și ilegale. În uh, hotărârea pronunțată de Curtea Supremă de Justiție se spune clar că genul acesta de practici uh, sunt ilegale, dar hotărârea pronunțată de Curtea Supremă de Justiție nu este obligatorie. Totul se procedează sau Uh, problemele, spețele de genul acesta sunt uh, soluționate pe baza codului civil și codul civil spune cu totul altceva. În plus, inspecția muncii nu are instrumentele necesare pentru a controla sau a sancționa genul acesta de practici. Deci, pe de o parte, nu avem o interdicție și, pe de altă departe, se ajunge chiar uh, până într-acolo încât uh, existența și aplicarea practicilor acestora să fie negată. La un moment dat, Parlamentul polonez a început să trateze subiectul, dar după aceea lucrările au trebuit să fie sistate. Din păcate, ne dăm seama că fenomenul este până la urmă unul foarte uh, răspândit. Și în plus, uh, cei mai puternic afectați de genul acesta de instrument uh, sunt uh, cei care acceptă locuri de muncă necalificate. Genul acesta de angajați, din păcate, nu sunt bine informați în ceea ce privește drepturile care le revin. Iată, stimatul petiționar a avut curaj să ajungă în fața noastră. Majoritatea celor care se aflau în situația lui nici măcar nu-și dădeau seama, nici măcar nu și-au dat seama că sunt victimele unui uh, abuz. Și în plus, în cazul în care își dau seama de lucrurile acesta, nu au fondurile suficiente pentru a ajunge în fața instanței. Biletele înscrise, uh, sumele înscrise pe biletele la ordine uh, se dovedesc a fi de cele mai multe ori foarte, foarte mari cel puțin pentru situația financiară a persoanelor care sunt obligate să semneze biletele la ordin în alb. Deci, din păcate, iată, situația este una foarte gravă, prin urmare fac o solicitare formală. Practica aceasta este foarte răspândită, este denigrantă, Eh, este un abuz împotriva muncitorilor și vin cu următoarea propunere. În primul și în primul rând, cele două petiții ar trebui să rămână deschise. În al doilea rând, eh, o sau informații pe tema aceasta ar trebui să fie eh, transferate de la comisia noastră la comisia care se ocupă de dreptul muncii. În al treilea rând, trebuie să fie trimisă o scrisoare uh, guvernului polonez uh, și ministerului, în special Ministerului Muncii din Polonia. În al patrulea rând, uh, trebuie să primim din partea autorităților poloneze informații cu privire la procedurile întreprinse pentru a elimina genul acesta de practici. În al cincilea rând, uh, Comisia Europeană trebuie să vină cu o decizie, um, o directivă sau regulament, orice ar fi, orice ar fi o decizie în orice caz asupra fenomenului acestuia care, iată, se răspândește din ce în ce mai mult în statele excomuniste. Vedem că, iată, vechiul sistem este în continuare de actualitate. Cer Parlamentului uh, European să ajute noile, statele membre, noile state membre să se dezlipească de moștenirea comunistă. Ahora también la señora Sanoca. Mulțumesc, doamna Zdanoca. Yeah. <clears throat> Thank you. First of all, I... Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc petiționarilor că au prezentat această petiție. Sunt de acord cu ceea ce a spus și colega mea. Vreau să fac însă observație. Acest cod datează din 1936 și în Letonia avem o situație asemănătoare, așa cum a menționat și autorul studiului. Această reinstaurare a contractelor civile s-a făcut după recâștigarea independenței, dar, cum spuneam, datează din 1936. Sunt niște instrumente care încă nu au fost modificate și care, în mod normal, sunt în contradicție cu legislația europeană, cu drepturile angajaților și cu legislația modernă. De aceea, eu cred că trebuie să trimitem această scrisoare Comitetului de Ocupare și de Afaceri Sociale, Și ar fi bine să examinăm situația. Și ar fi bine dacă n-ați menționat numai Polonia, dacă s-ar putea. Da, trebuie să scriem și autorităților din Polonia, însă ar fi bine, în afară de a menține petiția deschisă, să facem ceva și pentru celelalte state afectate. Mulțumesc, domnul Danoca, domnul Valesa. Da, vă mulțumesc, domnul președinte, sunt de acord cu cele spuse de antevorbitoare. Da, nu este doar o problemă a Poloniei, este o problemă practic din toate țările din fostul bloc sovietic. Și putem să folosim exemplul din Polonia, dar să extindem discuția. Acestea fiind zise, sunt de acord cu ce a spus doamna Pitera. Acești trei pași mi se pare a fi pe deplin justificați. Trebuie să trimitem o scrisoare Comisiei competente pe fond, deci Comisiei de Ocupare. Trebuie să comandăm un studiu mai profunzime pentru că sunt niște situații ciudate, ceva care este la același timp legal și ilegal, ajungi uh, într-un adevărat uh, încurcătură juridică. <coughs> Deci trebuie să continuăm și să uh, lăsăm petițiile deschise. Mulțumesc frumos! A. Aveți cuvântul pentru două minute dacă doriți să mai adăugați ceva. Petiționarul. Wszystko zostało powiedziane w tym temacie. Dobrze by było... Doamnelor și domnilor, cred că deja s-a spus totul. V-aș ruga însă să vă gândiți ce anume puteți face pentru a combate fenomenul acesta la nivel european. E clar că angajații se confruntă cu mari probleme în cazul în care aceste bilete la ordin sunt vândute de către angajatori unor terțe persoane. Genul uh, acesta de instrument poate genera mari uh, dificultăți uh, angajaților. Cam atât din partea mea, vă mulțumesc mult. Luz, în numele de la Comisia de Petiție. În numele Comisiei Petiții vă mulțumesc pentru faptul că ați venit astăzi aici ca să ne raportați acest caz și este unul important numai pentru Polonia, ci așa cum am văzut din studiul prezentat și pentru alte state. Prin urmare, cred că există un consens în ceea ce privește pașii de urmat. Vom menține petiția deschisă, vom trimite către Comisia de Ocupare informațiile uh, și uh, concluziile studiului pentru ca ei să facă o analiză ulterioară Da. Da, este o analiză, o analiză a situației. Și să vedem uh, cum se poate să ai uh, ceva care este legal și legal în același timp. Să scriem de asemenea autorităților din Polonia și concret Ministerului Muncii și să întrebăm de ce uh, uh durează, de ce această situație continuă, de ce uh, Uh, nu s-au luat încă alte măsuri și vom vedea care va fi uh, următoarea dată la care vom discuta despre aceste petiții. Mulțumesc, domnule Belus. Și acum trecem la următoarea petiție din această după-amiază. Petiția din Spania, prezentată de Cristobal Aguado Laza, în numele Asociației Agricultorilor din regiunea Valencia, ASAHA, este cu privire la produsele pentru protejarea plantelor și pentru combaterea dăunătorilor și a bolilor uh, plantelor. Aveți cuvântul timp de 5 minute ca să ne prezentați petiția. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua! Cele trei petiții pe care le-am făcut noi, aș putea să le rezum după cum urmează. În ceea ce privește accelerarea procedurilor privind uh, substanțele fitosanitare active, pentru că noi uh, în continuare suferim din cauza uh, penuriei de substanțe um, autorizate și de pesticide autorizate pentru a combate mai multe boli. Și această situație se agravează deoarece încă nu s-a rezolvat problema culturilor minoritare și Știm că există acum un secretariat de coordonare de la Paris, dar care nu finanțează proiecte de cercetare. De asemenea, nu există recunoașterea reciprocă a hotărârilor, pentru că, din păcate, nu s-au, uh, s-a respectat uh, um, litera regulamentului uh, adoptat la nivel european și primele victime sunt agricultorii. Noi Uh, suntem obligați să folosim aceeași substanță activă împotriva unei uh, maladii. Dar atunci când această substanță nu mai este eficientă, ce facem? Și în plus, uneori se folosește această substanță în cantități atât de mari, încât nu mai putem vorbi despre cazuri excepționale. Și există um, atât de multe substanțe active care au fost autorizate și care acum nu mai sunt eficiente, deci nu mai sunt uh, folosite, nu mai pot să fie folosite ca înainte. Și, încă o dată, fermierii sunt cei care au cel mai mult de suferit. A doua petiție pe care am prezentat-o este cu privire la controlul fitosanitar pentru a, um, a, uh, organismele importate din țări terțe. Știm că există un acord între instituțiile europene pentru a adopta noul regulament pentru sănătatea plantelor. Un regulament care va a, uh, impune noi controle pentru plantele importate din țările terțe. Să sperăm că chiar așa va fi și că se vor lua măsuri mult mai hotărâte. Comisia trebuie să adopte deciziile adecvate pentru a verifica aceste plante, nu așa cum s-a întâmplat în anii trecuți, când a existat doar un regulament cu foarte multe lacune și care nu avea nici măcar o secțiune ce privește controlele fitosanitare. Și tocmai din cauza lipsei acestor controle am uh, suferit, de exemplu, noi cei care cultivam uh, citrice de pe urma uh, um, bolilor care au intrat pe teritoriul UE din cauza citricelor uh, importate din uh, Africa de Sud. La fel s-a întâmplat și cu plante importate din Uruguay. Comisia însă și este cea care dă date statistice, dar în același timp tot comisia era cea care nu făcea absolut nimic, deși era conștientă de uh, sursa problemei. Până și muște uh, care uh, provin din Africa uh, afectează plantele din uh, Europa, mai ales cele din Spania și Portugalia. În 2013 și 2014 au existat 19 cazuri de uh, uh, boli care au afectat plantele ornamentale și de asemenea se știa că acestea provin din afara Europei. În ceea ce privește organismele nocive, ar trebui ojalá insostenible proporción E vorba de plante care au intrat pe teritoriul Uniunii Europene. Deci trebuie să luăm decizii finale pe baza unui raport uh, și științific și o evaluare de risc. De exemplu, dacă e vorba, trebuie să știm dacă e vorba de o decizie politică a uh, Comisiei, iar în ceea ce privește a treia uh, petiție, um, um, toleranța, uh, deci tolerarea europeană a intrării uh, de produse care provin din țări terțe. Considerăm că ar trebui să existe totuși o reciprocitate în ceea ce privește importurile de produse fitosanitare. Trebuie să ne asigurăm că se aplică aceleași uh, reguli pentru toată lumea astfel încât regulile care se aplică în Europeană să fie aceleași pentru uh, partenerii noștri pe unde importăm. Mulțumim uh, foarte mult petiționarului. Avem doi reprezentanți ai Comisiei Europene de la DigiSante, Patricia Pitol și după aceea domnul Gianni Scaremicios. Vă rog, 5 minute aveți la dispoziție pentru a vă face prezentarea. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc pentru că mi-a acordat cuvântul. Aș dori în primul rând să mă refer la prima petiție care a a fost tratată și în mandatul precedent al Comisiei. E vorba de o aprobare a vechiului a, regulament, directiva a, precedentă Uh, e în uh, vigoare din 2009 și se aplica și în 2011, noi considerăm că uh, regulamentul este clar în ceea ce privește termenul, procedurile de aprobare și pentru procesul de autorizare. Și de aceea Problema pe care noi o recunoaștem și care este subliniată și de către petiționari uh, în ceea ce privește uh, aplicarea, recunoașterea reciprocă la nivelul statelor membre, e uh, o activitate de follow-up. Noi ținem cont și de recomandările oficiului veterinar pentru a găsi o soluție și pentru a încuraja statele membre să respecte termenii respectiv și prevederile regulamentului. Uh, în ceea ce privește uh, utilizatorii mici, uh, facilitatea de coordonare a început să funcționeze în 2015. Imediat după a fost anunțat un raport de coordonare, deci misiunea acestei facilități este să găsească o soluție între toate statele membre, să găsească soluții nu numai din punct de vedere tehnic, dar și de alt tip pentru a Uh, găsi o soluție. Deci avem o bază de dată imensă pentru ca statele membre să facă un schimb de informații. Deci uh, uh, e vorba de aceleași probleme care au fost identificate și la micile culturi. Deci noi sperăm să ajungem la o soluție cât mai, cât mai repede cu putință. Aș dori să îl mai informez și pe petiționar în legătură cu faptul că recunoaștem faptul că elementele regulamentului pot fi uh, aprofundate Comisia uh, e în, uh, într-un proces de evaluare a regulamentului 396 din 2008 în orice caz, evaluarea va avea loc în uh, viitorul uh, apropiat și consultarea publică va fi lansată la sfârșitul acestui an. În ceea ce privește celălalt aspect, a, uh, cealaltă parte a petiției, toleranța la impact, așa cum s-a spus deja, e vorba de un principiu fundamental în comerțul internațional. Uh, toleranța la import uh, e, se aplică de fiecare dată când se constată că <clears throat> nu există niciun pericol pentru sănătatea umană și bineînțeles că uh, toate aspectele de, de, legate de siguranță sunt foarte importante. Aș dori să mă opresc aici și să las pe colegul meu să vorbească în ceea ce privește mana la uh, portocale, la citrice. Într-adevăr, uh, am primit uh, foarte multe uh, semnale negative de, în ce privește importurile de uh, citrice din Uruguay uh, și Argentina și uh, Uh, Africa de Sud. Comisia intenționează să ia măsuri, mai ales în ce privește importurile din uh, Uruguay și din Argentina. Comisia va trimite echipe pentru a evalua situația la fața locului. În ceea ce privește uh, Molima uh, la uh, citrice, uh, se pare că e vorba de Um, de, de uh, culturi care deja se află în uh, carantină, deci uh, în orice caz importurile de aceste de citrice nu sunt permise în Uniunea Europeană, deci introducerea lor pe teritoriul european este, um, este interzisă. În orice caz, nu știu dacă ne mai puteți da două minute ca să vă explicăm mai bine situația. Deci suntem uh, la curent cu faptul că în, și în uh, Spania, în Galicia și în Portugalia au fost uh, identificate fructe um, infectate cu această molimă la portocale, dar nu există nicio epidemie. Portugalia și Spania au adoptat planuri de urgență, iar Comisia urmărește îndeaproape situația acolo. Deci încercăm să vedem cum sunt aplicate aceste planuri de urgență și bineînțeles că dacă izbucnește vreo epidemie, sau dacă uh, crește riscul, uh, vor fi luate măsurile adecvate. Însă, deocamdată, încă o dată, repet acest lucru, după cunoștințele pe care ne le avem la dispoziție, putem spune că nu au existat astfel de epidemii și ne bazăm pe punerea în aplicare a planurilor de urgență care au fost uh, raportate la comisie deocamdată. <clears throat> În fine, la nivel mai mare. Un nou uh, regulament cu privire la uh, produse uh, fitosanitare a fost convenit la ultimul trilog de către Consiliul și Parlament. Ultimul trilog a avut loc în decembrie. Textul urmează să fie pregătit și, din câte am înțeles, urmează să fie prezentat sau supus la vot la Comisia de Agricultură. Și veți constata că regulile cu privire la importuri au fost înăsprite. De exemplu, Comisia, în 2 ani, va trebui, deci după intrarea în vigoare a acestui regulament, să adopte o listă, o listă cu, uh, pla, cu plantele uh, expuse la un risc ridicat. De asemenea, mai există și alte măsuri care au fost uh, propuse, de exemplu, cerințele uh, de emitere uh, sau de acordare a unui uh, certificat fitosanitar pentru importurile de plante, fructe și legume. E un nou sistem care sperăm va consolida instrumentele de import și ne va proteja de orice fel de paraziți din țările terțe. Mulțumim foarte mult reprezentanților Comisiei. Acum putem începe dezbaterea Doamna Viola a cerut cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, petiționarilor pentru prezentarea petiției uh, la comisia noastră. Aș dori să fac două comentarii uh, pe două aspecte care au fost ridicate. În primul rând, în ceea ce privește nou regulament cu privire la boli, bolile uh, Uh, care uh, provin din țări terțe. Cred că este un pas în direcția cea bună și sper că acest regulament să fie mai eficient și sper ca și Comisia să ia deciziile cele mai bune pentru a uh, soluționa problemele și pentru a umple lacunele care există în regulamentul actual. Așa cum au spus petiționarii, um, anumite boli precum lor fastidioasă și alte uh, boli uh, din Africa s-au răspândit și pe teritoriul Uniunii Europene și de aceea cred că trebuie să menținem deschisă această petiție, să, verific, să vedem cum funcționează nou regulament în practică, să vedem dacă uh, izbucnesc uh, noi uh, epidemii sau apar noi situații de criză, deci cred că ar fi bine să păstrăm uh, petiția deschisă. Și cred că, de asemenea, am fi, ar fi bine să solicităm ca importurile din țările terțe să respecte aceleași norme de siguranță precum produsele europene și mm, poate chiar mai, mai norme mai stringente. Nu știu dacă vom obține rezultatele pe care și le doresc petiționarii, dar va trebui să uh, urmărim situația. Dacă problemele nu sunt uh, rezolvate, atunci va trebui să ținem uh, deschisă uh, petiția și să continuăm evaluarea pe baza noului regulament. Uh, mulțumesc. Domnul Mato, mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să le mulțumesc petiționarilor pentru prezență și mulțumesc și pentru uh, raportul complet care ne-a fost uh, făcut. De asemenea, aș uh, dori să spun că uh, e clar că există uh, situații pentru care nu există soluții facile. În ceea ce privește Uh, bolile respective, nu putem să uh, uh, contestăm faptul că Uniunea Europeană are o poziție foarte strictă pentru la produsele europene, dar problema este că și rezistența virusilor și a patogenilor a crescut nu s-a ținut cont de acest uh, lucru și procedura specială uh, care, uh, la care se recurge în acest moment nu are cum să mai funcționeze. Comisia mi-a spus, da, nu e nicio problemă, avem nevoie de o mai bună coordonare și așa mai departe, iar în ceea ce privește viitorul vom găsi o soluție, dar trebuie să spun că pe mine mă îngrijorează viitorul, să vedem ce putem face pentru a împiedica apariția de noi epidemii. Trebuie să stăvilim uh, expinderea sau răspândirea acestor boli și acestor, uh, uh, acestor dăunători. Ar trebui să finanțăm noi proiecte pentru a asigura norme de siguranță pentru produsele europene, dar și pentru produsele importate. Aș avea și o întrebare. În ceea ce privește toleranța și aceste valori foarte mari, cred că a reieșit foarte clar că Uh, există uh, o, uh, o, o poziție foarte mare sau o situație foarte diferită între produsele europene și produsele importate. Nu putem să continuăm așa. Nu putem să ne tăiem noi singuri craca de pe picioare, să impunem norme atât de stricte pentru produsele noastre, în condițiile în care produsele importate nu trebuie să respecte aceleași norme. Comisia a anunțat că urmează să facă o evaluare, apoi o uh, consultare publică până la sfârșitul anului, dar până la sfârșitul anului, după aia ne mai întindem și la anul viitor trece foarte mult timp, apoi continuă să fie importate aceste produse din Uh, țării terțe care nu respectă aceleași norme ca produsele europene. E o situație inacceptabilă, deci cred că trebuie să fie schimbată, trebuie să luăm măsuri cât mai repede cu putință și nu putem să așteptăm până la sfârșitul anului consultarea publică. Avem nevoie de măsuri urgente uh, uh, pentru uh, produsele importante, importate. Și, în fine, cred că Comisia ar trebui de asemenea să comunice mai bine în ceea ce privește această listă cu produse negative, pentru că riscurile sunt uh, uh, foarte mari. Această molimă la uh, citrice, la portocale, este o boală foarte periculoasă. Uh, e adevărat că nu a existat încă o epidemie, dar uh, în orice caz poate, uh, o, oricând poate izbucni o astfel de epidemie și <coughs> sănătatea noastră poate fi pusă în pericol. Iată ce aveam de spus. Mulțumesc foarte mult, domnule Mato. Nu știu dacă Comisia dorește să ia cuvântul pentru a clarifica uh, situația sau pentru a adăuga ceva. Nu știu dacă doriți să interveniți, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Un minut vă răpesc doar pentru a clarifica chestiunea noului regulament cu privire la uh, măsurile cu privire la molime, molimele la plante, a existat uh, o consultare. Regulamentul a fost uh, discutat de către Consiliu și de către Parlamentul European și s-a convenit ca regimul de import uh, să rămână bazat pe risc ar trebui să fie proporționat, să se bazeze pe risc, dar trebuie, bineînțeles, și să dăm dovadă de uh, proactivitate. Nu se poate, deci factorii implicați, uh, statele membre și alte entități nu pot să pună capăt importurilor, pur și simplu. Nu ar fi uh, proporționat uh, nici față de riscul pe care îl reprezintă plantele și fructele și legumele de import. Dar când constatăm uh, uh, probleme precum cele la care m-am referit înainte, precum cele din Argentina sau Uruguay uh, și așa mai departe, așa cum am făcut-o de mai multe ori în trecut, cred că putem lua măsurile adecvate și în anumite situații putem chiar să interzicem importurile de plante dacă pe baza evaluării de, de risc se dovedește că uh, planta sau uh, fructul respectiv prezintă un risc inacceptabil uh, intrând pe teritoriul europene. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul petiționarului pentru concluzie. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să spun că în, în ceea ce privește cunoașterea reciprocă și folosirea la scară mică, în cadrul comisiei uh, există funcționari pe care îi respect, îi respect foarte mult, dar care, uh, cărora le-aș spune că nu știm ce ne rezervă viitorul. De ani de zile ni se spune că se va face ceva și nu s-a făcut nimic. Apoi, în ceea ce privește uh, criteriul final, aș dori să știu dacă e vorba de un criteriu științific sau de un criteriu politic. Și în al treilea rând, nu s-a propus nicio soluție pentru concurența neloială de care suferim noi Uh, de pe care urma căreia suferim noi în Europa. Trebuie să exportăm, de exemplu, spre Statele Unite și în cazul unor astfel de exporturi, ni se cere să uh, folosim uh, produse care respectă normele respective și nu normele europene. Mulțumim foarte mult, domnule Aguado. Domnul Jordi Sebastia ni s-a alăturat și am înțeles că dorește să ia cuvântul pe această temă. Vă rog frumos, aveți un minut. Mulțumesc foarte mult. Îmi cer scuze pentru întârziere. Nu mi-am dat seama că ați uh, mers așa de repede urmea de zi, dar în orice caz aș dori ca această petiție să rămână deschisă. Nu am asistat la dezbatere, dar cred că este evident că dacă Uh, în domeniul uh, produselor fitosanitare, dacă sunt probleme, deci dacă uh, regulamentul fixează praguri, atunci trebuie să dăm dovadă de coerență. Trebuie să recunoaștem că regulamentul nu funcționează pentru că aceste măsuri sunt folosite doar din când în când și cred că în ceea ce privește folosirea la scară mică de care s-a vorbit înainte, Aici cred că avem nevoie de uh, fonduri suplimentare pentru certificare și pentru licențe. Cred că trebuie să uh, vedem care e impactul, deci avem nevoie de studii suplimentare. Deci avem nevoie de uh, un astfel de sprijin bugetar, nu numai pentru a ne asigura că culturile respective pot fi menținute în anumite regiuni în care avem uh, câțiva fermieri sau agricultori care depind exclusiv de aceste culturi. Iar în ceea ce privește competențe, am spus acest lucru de mai multe ori, uh, nu e vorba de o uh, concurență loială. Deci uh, nu putem tolera o astfel de situație, pentru că până la urmă produsele europene nu mai sunt deloc competitive. Deci credem că trebuie să asigurăm condiții egale de concurență. Trebuie să se aplice acest principiu și în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnule Sebastian. În concluzie, deci, s-a ajuns la un uh, acord. Domnul Mato dorește iarăși să intervină. Da, mulțumesc foarte pe scurt. Am uitat ceva, n-am spus înainte. În ceea ce privește Rusia, a existat embargoul uh, pentru importurile spre Rusia, dar așa cum spunea colegul Albiol, ne dorim ca această petiție să rămână deschisă, dar cred că trebuie să mergem chiar mai departe, să cerem Comisiei să se asigure că uh, găsește o soluție pentru a rezolva situația. Datorită acestei lipse de uh, substanțe active, trebuie să ne asigurăm că sporim finanțarea astfel încât uh, fermierii noștri să nu rămână la ananghe. E un proces care necesită uh, recunoaștere reciprocă și cred că intervenția Comisiei este foarte importantă. Mulțumesc, așa cum spuneam, cred că cu toții suntem de acord că regulamentul e în uh, curs, va urma să fie adoptat, deci uh, petiția va rămâne deschisă în ceea ce privește Comisia de Petiții. Uh, noi am epuizat toate posibilitățile de acțiune pe care le avem la dispoziție. Vă propun <coughs> doar, dacă sunteți de acord, să trimitem aceste, această petiție Comisiei. Nu știm când se va finaliza procedura, dar ne-am dorit ca Comisia să ne informeze în legătură cu toate aceste subiecte care i-au fost uh, trimise. Să ne prezinte nu numai, uh, să ne informeze și în legătură cu un calendar concret. Și, de asemenea, să ne răspundă și la întrebarea legată de concurență. Nu e vorba doar de agricultură și de mediu, ci, până la urmă, uh, miza este și cea a concurenței. Deci, cu permisiunea dumneavoastră, vă rog să trimitem comi uh, Comisiei această petiție, astfel încât Comisia să ne dea un răspuns informat și, de asemenea, să introducă și latura concurenței în această petiție. Sunteți de acord cu această decizie? Bine, vă mulțumesc. Mulțumesc uh, foarte mult. Mulțumim, domnule Aguado. Vă uh, vom informa în legătură cu ce urmează. a treia petiție din această dupămasă e adresată de către domnul Ahel Hernández Lorenzo din Spania, în numele Comisione Soberas de Castile y León, privind lichidarea frauduloasă a fabricii Puertas Norma din uh, Soria, Spania. Aș dori să știu dacă domnul Lorenzo este prezent. Da. Foarte bine. Bun venit. Aveți cuvântul pentru prezentarea petiției. La petiție că formulamos Mulțumesc, doamnelor și domnilor, mulțumesc, doamna președinte. În martie 2013 am depus o petiție pe tema lichidării fabricii Puertas Norma. Sediul acestei fabrici se afla în Soria, în uh, Spania. Uh, firma sau fabrica producea uși în zona aceasta, a Soria, uh, avem 23 uh, de comunități. Uh, cea mai importantă activitate economică aici este utilizarea și prelucrarea lemnului. Lemnul fiind, până la urmă, resursa de care, care era folosită și de fabrica noastră. Fabrica Puertas Norma Uh, angaja, avea un număr de 800 de angajați și din 2006 fabrica Puertas Norma a fost uh, uh, considerată a fi cea mai modernă fabrică din domeniul acesta de activitate din Europa. Fusese înființată de o firmă multinațională, dar și cu asistența statului, bineînțeles. firma care deținea fabrica a depus, a început în uh, septembrie 2012 procedura de insolvență însă. Această procedură a fost încheiată în octombrie 2013. Ca urmare, instalațiile, toate mașinile de acolo, care erau deținute de către investitori, uh, au fost uh, confiscate. Mai apoi însă fabrica a fost redeschisă cu un nou investitor. Acum fabrica are 250 de noi angajați, de fapt sunt vechi angajați în parte de la fabrica veche, dar importantă este această situație pentru că noi considerăm că închiderea inițială a fabricii Puertas Norma a fost uh, generată de dorința multinaționalei care deținea fabrica de a-și relocaliza activitățile. Deci, ca urmare a acestor uh, interese economice uh, um, care vizau doar bun, bunul mers al activităților multi, uh, multinaționale, s-a, s-a in, început această procedură frauduloasă de lichidare. Din păcate, însă, autoritățile spaniole au acceptat procedura de insolvență. Ca urmare a începerii procedurilor, 600 de uh, angajați și-au pierdut locurile de muncă. Au uh, început, uh, s-au început împărțirea pachetelor con, compensatorii multinațională care deținea firma a decis să investească la rândul său în uh, re calificarea muncitorilor, însă fondurile folosite în, în acel sens nu au fost, de fapt, ale firmei, ale multinaționale, ci au fost uh, fonduri ale uh, autorităților naționale și uh, fonduri din partea Uniunii Europene. Deci, până la urmă, totul s-a rezolvat, însă problema noastră este aceea că suntem de părere că genul acesta de de uh, activități, comportamente ale multinaționalelor reprezintă un flagel la nivel european și reprezintă practic o încălcare a acquis comunitar al utilizării uh, fondurilor uh, europene este vorba despre activități sau practici care generează mari daune la nivel regional și local. Regulamentul european privind insolvența integrează o serie de norme cu privire la grupurile de companii. Este vorba despre uh, companii care colaborează și care depind una de cealaltă. Uh, uh, prevederile acestui act legislativ uh, încearcă, practic, să pună capăt uh, încercărilor multinaționalelor de a demara proceduri de insolvență la nivel local în diferite state membre, uh, proceduri de insolvență care însă nu sunt generate de nimic altceva decât de mutarea fondurilor din Um, implantațiile locale către sediul uh, mamă pentru a se dovedi că respectiva implantație este până la urmă falimentară. Deci e clar o încălcare a tuturor uh, sau a spiritului și legii uh, europene um, ce se întâmplă, practic, ca, ca urmare a acestor practici, companiile își păstrează în continuare fondurile, își păstrează profitul în detrimentul angajaților, în detrimentul angajaților uh, economiei uh, locale. Avem de-a face cu proceduri cât se poate de bine coordonate, coordonate la nivel de companie mamă, uh, proceduri care uh, sunt practic o bătaie de șoc la adresa legislației europene. Noi ne dorim norme armonizate în legislația europeană, norme în care să se spună clar că uh, că fiecare uh, companie dintr-un grup de companii este responsabilă pentru ceea ce se întâmplă în sânul ei. Asta înseamnă că fiecare companie care începe procedura de insolvență trebuie să o facă pe cont propriu, nu uh, sub umbrela unei companii mamă care nu încearcă, nu face nimic altceva decât a, uh, a, să, să mute fonduri pentru a, a Um, scăpa cât mai ieftin de pe urma genul, genurilor acestora de activități. Uh, au existat o serie de evenimente similare la nivel european, au existat și rapoarte și studii în acest sens. Ne dorim ca uh, Comisia Europeană să țină cont de toate informațiile pe care le deține, să țină cont uh, de asemenea de plângerile persoanelor uh, Uh, precum uh, uh, cele pe care le reprezint eu aici. Doamna președinte, vă mulțumim, stimate petiționar. Am cerut avize și din partea altor comisii ale Parlamentului European. Nimeni însă văd că nu a putut să ni se adreseze sau să ni se alăture astăzi pentru a prezenta respectivele avize. Eu le voi prezenta prin urmare. La Comisia Juris se ia notă de această petiție, se ține cont de, sau se ia notă de situația domnului Hernandez și a sindicatului pe care îl reprezintă, Comisia jurii, bineînțeles, uh, își dă seama că mm, respectivii angajați au trecut printr-o situație foarte dificilă din pricina procedurii de insolvență, din pricina faptului că și-au pierdut locurile de muncă, etc. Comisia jurii, în același timp, își dă seama că genul acesta de, de uh, închiderea unei sau închiderea acestei uh, fabrici uh, a generat un mare de- deficit pe, plan, pe planul economiei locale. Mulți uh, foști angajați nu și-au mai găsit un nou loc de muncă și, din păcate, iată, au îngrășat rândurile șoma- șomerilor din zonă, din regiune. Petiționarii susțin că uh, compania multinațională Jed uh, Ven a comis o fraudă și a avut clar intenția de a închide fabrica din uh, Soria pentru a reloca activitățile de acolo Petentul consideră că există acte legislative care au, europene care au fost încălcate prin acest, de către compania Geldven. Este vorba despre regulamentul 1346 din 2000. Uh, este vorba aici așadar de regulamentul privind procedurile de insolvență, însă uh, Comisia Jurii consideră că uh, nu este de competența Uniunii Europene și instituțiilor Uniunii Europene aceea de a cerceta intențiile și caracterul fraudulos sau nu a demarării unor proceduri de insolvență de către anumite companii. Uniunea Europeană, așadar, nu este responsabilă pentru genul acesta de anchete uh, și așadar, uh, Comisia Jurii consideră că nu avem neapărat uh, uh, în contextul petiției acesteia de a face cu o acțiune frauduloasă. Un, instituțiile și instanțele Uniunii Europene nu pot și nu au dreptul să verifice genul acesta de, de activități. Autoritățile naționale sunt responsabile cu analizarea, evaluarea acestor spețe, acestor cazuri. În plus, Comisia Jurii spune în avizul său că evaluarea caracterului uh, uh fraudulos sau nu trebuie neapărat să fie demarată la nivel național. Comisia PETI, pe de altă parte, uh, nu poate să nu țină cont de faptul că s-a ajuns totuși la un consens între uh, conducerea companiei și sindicatul uh, constituit în fabrica de la Soria. Conform acestui acord, cele două părți s-au uh, angajat să nu uh, demareze proceduri uh, una împotriva celeilalte proceduri în instanță, în justiție. În plus, ținem cont de faptul că fabrica de la, Norma, de la Puertas Norma a fost până la urmă achiziționată de un alt grup de companii și, ca urmare, uh, în anul 2014 au fost reangajate în nou deschisa fabrică 100, peste 100 de angajați care fusese disponibilizați inițial. Ei, înainte de a lua o decizie, tare mi-ar plăcea să, să purtăm și o dezbatere pe marginea acestei petiții. Deputații care doresc să intervină pot să o facă. Doamna Liol. Mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc uh, petiționarilor. Vă mulțumesc pentru prezență. Tema aceasta pornește de la un caz uh, concret, dar are implicații generale. O companie uh, cumpără o, o fabrică uh, un punct de producție uh, la care dorește să renunțe mai apoi, uh, însă nefolosind uh, căile permise de către normele în vicoare. Prin urmare, compania mamă adeseori decide să folosească procedura de insolvență într-o, manieră Uh, frauduloasă pentru a reloca activitățile dintr-un punct într-altul. Deci vedem aici că avem de-a face cu o lacună în regulamentul privind procedurile de insolvență. În momentul de față, reg- regulamentul în vigoare nu prezintă sau nu conține instrumentele necesare care uh, să poată ajuta la combaterea genului acestuia de proceduri. Prin urmare, eu sunt de părere că Comisia PETI ar trebui să transmită această uh, petiție către Comisie, Comisia Europeană pentru a solicita adaptarea sau schimbarea, modificarea regulamentului privind insolvența. Comisia Europeană trebuie să înțeleagă că problema există și că ea trebuie să fie rezolvată. Să nu uităm că toate acestea țin de, până la urmă de responsabilitatea, răspunderea socială a companiilor. Parlamentul European ar trebui uh, și de altfel va face lucrul acesta Uh, deci Parlamentul European trebuie să trateze uh, subiectul uh, răspunderii sociale a companiilor. Raportul acesta este deja în curs de a fi formulat de către Comisia pentru Ocupare, prin urmare, petiția aceasta ar trebui să fie înaintată Comisiei Emplu pentru a fi folosită în cadrul lucrărilor. E clar că regulamentul privind insolvența nu este suficient și, în plus, mai avem și raportul în curs la Comisia Emplu care trebuie să fie folosit. Mulțumim! Doamna Valina. Sunt într totul de acord cu cele spuse de antevorbitoarea mea. Exemplul acestei companii uh, este un exemplu de luptă de clasă, luptă sindicală, care a început uh, cu mulți uh, ani în urmă. Compania aceasta, iată, nu a reușit să funcționeze în ciuda faptului că zona are nevoie, regiunea are nevoie de companii funcționale. E clar că Comisia Europeană trebuie să verifice cu atenție, să analizeze cu, cu mare atenție cazul acesta. S-a vorbit despre folosirea unor fonduri europene uh, în uh, prealabil și după după uh, desfințarea firmei, închiderea uh, firmei, a fabricii. În plus, vedem că se face trimitere la o serie de norme ale Uniunii Europene care se prea poate să fi fost uh, încălcate. Avem de asemenea aici dimensiunea socială care trebuie să fie luată în calcul. Sunt de acord cu trimiterea petiției la Comisia pentru Ocupare pentru că e clar că acest caz aduce, aducere, aduce atingere până la urmă uh, normelor cu privire la răspunderea socială a companiilor. Și în plus trebuie să vedem, trebuie să analizăm maniera în care delocalizările acestea pot să fie să fie efectuate de către companiile multinaționale uh, Uh, fără ca acesta să acopere până la urmă costurile sociale și economice ale genului acestuia de relocare. Dar îmi dau seama că se pune și problema subsidiarității aici. Tocmai de aceea cred că ar trebui uh, noi, Comisia PETI, să transmitem o scrisoare Comisiei Europene pentru a alerta această instituție asupra uh, problemei care pare să fie una foarte răspândită la nivel european. Uh, Uh, trebuie să atragem atenția Comisiei Europene pe, pe marginea proceselor acestora de lichidare a companiilor, lichidare frauduloasă a companiilor. Comisia Europeană va trebui să vadă care sunt implicațiile principiului subsidiarității și trebuie să vadă cum anume poate uh, combate uh, aceste, aceste uh, practici în cazul în care are uh, posibilitatea să o facă. Mulțumesc, domnule Hernandez, doriți să interveniți acum? Da, mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste explicații. Vreau să fiu foarte clar pe un, un, un punct, și anume, nu am depus vreo plângere împotriva companiei aceasta. Uh, ci pornind de la speța noastră am încercat să extrapol, uh, extrapolăm și uh, să atragem atenția asupra unui fenomen. Mi-amintesc că în 2002 se discuta problematica promulgării unei directive privind dreptul societăților. După aceea, discuțiile au fost, amen, au fost uh, abandonate. Bine, noi considerăm că genul acesta de act legislativ ar fi cât se poate de necesar la nivel european. E important să se creeze standarde armonizate în ceea ce privește răspunderea companiilor. Știm că există acte legislative deja în curs, în vigoare, însă actele acestea legislative ar trebui să fie modificate în sensul armonizării. E important de asemenea în actele legislative să se pună accent pe comportamentul etic și moral al companiilor. Companiile trebuie să, să fie sau companiilor trebuie să li se reamintească faptul că acțiunile lor în anumite filiale pot avea un impact dezastros asupra unor comunități întregi, asupra unor întregi regiuni, de asemenea. Doamna președinte, acum vă mulțumim. Am înțeles uh, care este problema. Tocmai de aceea e important, iată, să folosim ocazia pe care o avem la dispoziție pentru a, a discuta subiectul. De asemenea, trebuie uh, să, să ne folosim și de oportunitatea pe care, iată, ne oferă Comisia EMPL de a ne implica și noi cu informațiile noastre în lucrările lor. E important să transmitem toate informațiile noastre către Comisia EMPL care se ocupă de acel raport privind răspunderea socială a corporațiilor. Iată, Vă mulțumim foarte mult. Vom ține cont de intervențiile atât ale petiționarilor, petiționarului cât și a eurodeputaților. Petiția va rămâne deschisă, tocmai pentru a ne asigura că vom atrage atenția celor competenți, într-adevăr, Comisia Emplă, spre exemplu, vom atrage atenția asupra acestui subiect spuneați că nu este vorba doar despre utilizarea fondului, fondurilor, europene, eh, fondurilor europene, spre exemplu fondul de globalizare, de ajustare la globalizare, dar mai vorbim și despre etică morală, despre lacunele existente în legislația națională, dar și cea europeană. Și, într-adevăr, aceste eh, lacune trebuie să fie cercetate și eh, eventual combătute. Așa procedăm așadar. Petiția va fi uh, înaintată Comisiei pentru Ocupare. Sperăm că petiția va fi luată în considerare în formularea raportului respectiv și, de asemenea, vom transmite această petiție Comisiei Europene, care, iată, nu este prezentă în momentul de față. Am cerut și un aviz uh, din partea Comisiei uh, pentru Afaceri Juridice. Iată, suntem foarte, foarte proactivi. În uh, avizul Comisiei uh, Jurii se spune că autoritățile naționale trebuie să verifice cât de frauduloasă sau din potriva a fost închiderea, a fost lichidarea fabricii. Ei, dacă așa stau lucrurile, atunci de ce să nu anunțăm uh, printr-o scrisoare și autoritățile spaniole că iată ne ocupăm de, acest, de această specie, speță? trebuie să atragem atenția și autorităților spaniole. Trebuie să, să vadă și ele că ele sunt cele care sunt responsabile de acțiuni. Sunteți de acord, doamna Albiol? Vă mulțumesc, întru totul de acord. Sunt întru totul de acord cu uh, concluziile dumneavoastră. Aș mai adăuga însă ceva, uh, uh, și anume că petiția ar trebui să fie înaintată și Comisiei Europene. Doamna președinte, da, aveți perfectă dreptate, poate că nu m-am exprimat uh, corect. Uh, deci trebuie să fie înaintată petiția atât Comisiei pentru Ocupare, pentru că ea se ocupă în momentul de față de un anume raport. De asemenea, petiția trebuie să fie înaintată și Comisiei Europene, care iată nu este prezentă. Comisia Jurii deja a tratat subiectul și a venit cu un uh, subiect, dar Comisia Europeană încă nu s-a pronunțat și uh, vom, vom înainta petiția către Comisie. Și pe lângă toate aceste foruri, uh, ne-am gândit că n-ar fi rău să ne adresăm și autorităților spaniole, Ministerului Muncii sau autorităților locale. Sunteți de acord? Perfect. Vă mulțumim mult, domnule Hernandez, vă mulțumim pentru eforturi. Și mai sunt puncte pe ordinea de zi? A, nu. Știam eu că mai e ceva pe ordinea de zi. Deci continuăm. Mai că mă gândisem că am terminat cu ședința, dar nu, nu nici pe departe, mai avem un punct pe ordinea de zi. Acum vreau să le mulțumesc așadar domn uh, petenților și trecem la punctul următor. Uh, Doamnelor și domnilor, mai avem o ultimă petiție pe ordinea de zi, petiția 2669 din 2013 a domnului Karl Mayer din naționalitate germană, în ce privește posibilă încălcare a dispozițiilor legislației comunitare de către Directoratele Generale de la Comisia Europeană. Petiționarul nu este prezent, dar teoretic urmărește dezbaterea pe internet. Dăm imediat cuvântul Comisie și l-avem pe domnul Oting cu noi. Vă rog. Da, vă mulțumesc că îmi dați cuvântul. Da, este o petiție din partea unui cetățean german care trăiește în Polinezia, Polinezia franceză, care a solicitat dreptul la pensie pe lângă autoritățile franceze, dar i s-a refuzat pentru că uh, nu s-a născut acolo și nici nu este de naționalitate franceză. În această privință, petiționarul susține că îi se încalcă drepturile în ceea ce privește prevederile Convenției din 1953. Uh, Noi l-am uh, informat că această convenție era una bilaterală și nu face parte, nu, mă scuzați, este o convenție care s-a semnat sub uh, auspiciile Consiliului Europei și nu face parte din dreptul comunitar, dar în mod explicit aceasta nu se aplică uh, Polineziei franceze. Franța este, bineînțeles, stat membru al Uniunii Europene și Polinezia face parte din teritoriul Franței, însă știind că este vorba despre teritorii de peste mări, acestea, potrivit anexei 2 la Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, nu fac parte din tratatul uh, nu fac parte din teritoriul Uniunii Europene unde se aplică tratatul de la Lisabona și dreptul comunitar. Acest lucru înseamnă că dreptul comunitar nu se aplică în mod automat în teritoriile de peste mări. Totul depinde de uh, legislația națională respectiv de legislația Franței. Prin urmare, nu putem decât să ne menținem concluzia că petiționarul nu are cum să invoce încălcarea dreptului comunitar sau nu are cum să invoce dreptul comunitar pentru a-i se plăti drepturi uh, și pentru a se plăti pensie în uh, Polinezia franceză. Mulțumesc, dorește cineva dintre membrii să ia cuvântul? Da, cred că având în vedere explicația comisiei, nu prea mai e mare lucru ce, pe care putem să-l facem, deși mi-ar fi plăcut să fac ceva ca să-l ajut pe acest domn, știind cum stau lucrurile cu legislația, cred că suntem obligați să închidem această petiție, dar văd că doamna, doamna Pitera dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îți voi să spun câteva cuvinte în numele colegului care s-a ocupat de această petiție, dar care nu este prezent astăzi. Domnia sa propune închiderea petiției. De ce? Pentru că au, uh, există o serie de argumente care uh, validează această cale. În plus, uh, s-au solicitat din partea petiționarului o serie de documente care încă nu ne-au parvenit. În plus, petiționarul nu este prezent, deci propun închiderea petiției. Mulțumesc, da, trebuie să închidem petiția, dar îl sfătuim pe petiționar să depună o petiție diferită în ce privește subiectul uh, reclamația împotriva site-ului Amazon, deși și nici aceasta nu face parte dintre competențele noastre, Nu putem să facem nimic mai mult, din păcate. E vorba despre teritorii cărora nu le se aplică dreptul comunitar. S-a făcut și o solicitare de o vizită de constatare la, a face la fața locului, dar noi, uh, potrivit regulamentului de procedură, nu putem să facem asemenea vizite decât în cazul unor petiții deschise. Ori, nu mai putem să dezbatem deloc despre această petiție. Deci, din păcate, nici uh, acestei cereri nu putem să-i dăm curs. Îmi pare foarte rău, nu avem de ales, trebuie să închidem această petiție. Văd că nimeni cineva nu are vreo obiecție. Îi urez mult noroc petiționare, dar vă rog să înțelegeți că noi avem uh, proceduri pe care trebuie să le respectăm. Vă mulțumesc! Acestea fiind zise, încheiem acest punct de partea de zi și încheiem și reuniunea. Vă mulțumesc pentru prezență și ne vedem data viitoare. Thank you.